Uh, ladies and gentlemen, I think all the, um, the shadows uh, and the rapporteurs here. Doamnelor și domnilor, cred că toți uh, raportorii sunt prezenți, așa că aș propune să începem, pentru că astăzi ne așteaptă destul de multe teme pe ordinea de zi. O să vă rog, deci, să vă așezați și să începem ședința din această dimineață. Am câteva comunicări scurte de făcut. După cum uh, ați uh, aflat, toate ședințele noastre sunt transmise pe internet în timp real, ca și aceasta, deci. Bun venit publicului nostru! Poate că ați participat la Cracovia, la forumul privind piața unică și acela a fost transmis uh, pe internet și acolo um, comunitatea locală a fost prezentă ca și cu organizator. Am avut și eu ocazia să uh, le spun uh, în ce mod reflectăm noi la unele dintre prioritățile pentru consumatori și pentru piață. Sper să avem ocazia să discutăm aceste lucruri și pe viitor, dar cred că, în orice caz, forumul pentru piața unică a fost un mare succes. Ne-am uh, bucurat uh, de participare numeroasă, 18 eurodeputați, inclusiv mulți membri din această comisie, au fost prezenți și raportorii, deci, iată, a fost uh, foarte bine. Sper să putem să ne ridicăm la aceeași înălțime și pe viitor. Mâine vom vedea cum putem să folosim rezultatele obținute acolo. De asemenea, vă atrag atenția asupra unei noi publicări a Comisiei Europene ca reacție la activitatea noastră. Se vorbește acolo despre cele 20 uh, principale temeri ale cetățenilor cu privire la piața internă. Este publicată, de fapt, în buletinul informativ. Eu l-am văzut ieri, poate dumneavoastră ne ați apucat. Astăzi, în orice caz, uh, sau azi și mâine, vom uh, discuta cel puțin patru din cele 20 de preocupări, printre care um, produse contrafăcute, roaming și așa mai departe. Deci acestea fac parte din cele 20 de preocupări majore ale cetățenilor. Iată că am reușit să ne facem cunoscuți prin activitatea noastră și de asemenea mai avem declarația de la Cracovia care rezumă principalele puncte abordate în atelierele noastre și trage și câteva concluzii politice. Se cere în special șefilor de state și de guvern să se angajeze la punerea în aplicare accelerată a actului privind piața unică și știu că acest lucru a fost uh, solicitat de mai mulți participanți la summit. Cancelarul german este astăzi la, la Bruxelles și uh, cei care vă întâlniți cu dânsa, cu uh, poate o să-i amintiți acest lucru. Domnule Schwab, la dumneavoastră mă uit. În ce privește ordinea de zi, o considerăm adoptată. Mai avem apoi procesul verbal al ședinței de pe 11-12 iulie. Dacă aveți comentarii, o să vă rog să le transmiteți secretariatului până mâine, altfel le considerăm pe toate adoptate. Eu voi sta la prezidiu doar până la ora 11, după care voi pleca pentru că trebuie să mă întâlnesc cu secretarul de stat britanic de resort și um, vă dați seama că nu pot să lipsesc. Acum um, o să audiem un raport foarte așteptat din partea Comisiei referitor la standardizare și, după cum știți cu toții, Edward Kozesnirk a făcut, a întocmit un raport foarte bun și acum, iată, suntem în, uh, într-o poziție foarte bine pentru a asculta care este uh, propunerea cu privire la standardizare europeană. Raportul din partea noastră este Lara Comi, ceea ce sigur că arată importanța acestei teme. Știu că domnul Kreutzmann, doamna Scheldemere și alții au participat. După cum ne-am obișnuit în această comisie, vom începe prin a da cuvântul Comisiei Europene, care se prezintă evaluarea de impact cu privire la propunere. Așa că îi urez bun venit doamnei Ringman din partea comisiei și doamnei Weissenhor. Ambele au lucrat la acest uh, dosar privind standardizarea și înainte de asta, totuși, poate ar fi bine să-i dau cuvântul doamnei Comis să facă câteva remarci introductive în calitatea sa de raportoare. Lara, te rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentarea pe care o va face a pachetului revizuit. La acest prim schimb de vederi vom ajunge prin discuții la elaborarea unui nou regulament privind standardizarea europeană. Așa cum a spus deja președintele, nu am început astăzi această activitate, ci în cu cadrul unui proces de inițiative. Veți vedea din raport că uh, și în raportul de inițiativă figurează inițiativele respective. Vom prezenta în detaliu documentul, dar Comisia a ținut seama de propunerile făcute în Parlament, ceea ce uh, ne dă un motiv de mândrie. E bine că Parlamentul joacă din ce în ce mai mult rolul său de co-legislator și e bine că este în slujba societății civile și a cetățenilor împreună cu Comisia tema aceasta a standardizării este deosebit de importantă, mai ales în perioada de criză economică. Piața are uh, nevoie să înlăture barierele care îi stau în cale și să fie stimulată, după părerea mea, prin sistemul european de standardizare se poate face acest lucru. Acest sistem trebuie să fie la înălțimea aspirațiilor europene. În termen general, nu este necesară o revizuire revoluționară a pachetului, ci numai niște ajustări. Cu această ocazie, eu voi indica liniile definitive și indicațiile precise care ne interesează, deoarece în primul rând doresc să mă consult cu dumneavoastră pentru a putea propune apoi alte forme. Până pe 13 octombrie vom avea ă, timp să strângem diferitele păreri exprimate și să analizăm propunerile făcute. Deocamdată vom asista la o primă reacție față de acest pachet de uh, măsuri și vom vedea ce se va întâmpla în lunile următoare. Așa cum am avut deja ocazia să spun, uh, ca și alți colegii mei, cred că trebuie să păstrăm unele trăsături esențiale pe care le-a subliniat și Comisia, cum ar fi, de exemplu, natura privată a sistemului, principiul delegării naționale. Sunt principii pe care dorim să le menținem cu orice preț. Sistemul va trebui să fie în esență privat iar dezvoltarea sa trebuie să se petreacă în condițiile în care poate fi benefic. Îmi permit să vă expun o îndoială, o, o perplexitate pe care o am în sensul că nu putem evalua pe același plan uh, unele uh, aspecte mai slabe ale sistemului pentru a servi interesele generale, cum ar fi protecția consumatorilor, uh, protecția mediului înconjurător și altele. Aș dori să am o consultare cu dumneavoastră pentru că trebuie să acordăm o atenție majoră acestui, acestei teme. Un aspect foarte delicat este revizuirea acestor standarde, pentru că întreaga structură a economiei europene poate fi afectată și de aceea trebuie să uh, aducem clarificări. Las acum uh, cuvântul președintelui Comisiei. Uh, Mulțumim foarte mult, doamna Comi. Am să vă dau cuvântul și mai târziu ca să ne spuneți ceva mai multe despre audiere, moment în care sperăm să putem explora câteva dintre aceste probleme. Deocamdată dau cuvântul Comisiei Europene și cred că doamna Ringman este cea care va vorbi. Ați primit deja câte o copie a prezentării PowerPoint. Încă o dată, bun venit și vă rugăm să ne faceți prezentarea. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și doamnei Comi, raportoarea, pentru această primă introducere cu privire la opinia Parlamentului privind pachetul nostru. Suntem uh, de acord că este nevoie să folosim mai bine ceea ce este bine în sistemul de standardizare european și să nu introducem niște modificări radicale, așa cum uh, s-a spus și în raportul din proprie inițiativă al Parlamentului. În continuare, dați-mi voie să vă prezint mai întâi evaluarea de impact pe care am uh, întocmit-o și Dați-mi voie să vă amintesc că pachetul adoptat de Comisie pe 1 iunie 2011 reprezintă rezultatul unei consultări publice extinse, prin care am ascultat părerea tuturor părților interesate. Am făcut apel și la expertiză externă, toate aceste lucruri apar, iată, în imagine, am făcut consultări publice între martie și mai 2010 ca să pregătim evaluarea de impact. Am lansat uh, cartea albă cu privire la modernizarea TIC în UE uh, în anul 2009. Am uh, produs și un raport specific cu ajutorul unui grup de experți în 2010. A urmat raportul din proprie inițiativă al Parlamentului în 2010 și au existat uh, concluzii ale Consiliului în februarie 2011. Acestea au arătat că standardizarea este importantă, ea trebuie accelerată, simplificată și modernizată. Aceasta deoarece e esențial pentru economia europeană ca standardizarea să se adapteze la schimbările uh, globale, schimbările ce se produc de la o zi la alta. Putem uh, spune că utilizarea de standarde și de standarde europene ca instrument de politică reprezintă un succes. Ele contribuie la înfăptuirea pieței interne și sunt uh, niște instrumente ce permit o interoperabilitate foarte mare. Totuși, uh, din consultarea publică și din raportul Parlamentului uh, reiese că există anumite probleme ce trebuie rezolvate. În evaluarea de impact am identificat trei probleme mari care trebuie reflectate în instrumentele juridice. Prima problemă este că procesul de adaptare a standardelor europene cerut de Comisia Europeană nu este suficient de rapid. A doua problemă, IMM-urile și uh, părțile interesate din societate sunt uh, prea puțin reprezentate în formularea de standarde europene. Și în al treilea rând, o altă problemă este că standardele elaborate de foruri și consorții nu pot fi folosite drept referință în procesele de achiziții publice pentru TIC. După ce am identificat aceste probleme, am încercat să vedem cam care ar fi posibilitățile de a le soluționa. În ce privește prima problemă, procedura pentru adoptarea standardelor europene pe bază de mandat fiind prea înceată, am luat în considerare trei opțiuni. Poate ar fi bine însă, înainte să vă spun că există patru etape principale în procesul de elaborare a unui standard. Mai întâi se întocmește un mandat, are loc uh, avizul comitetului care este înființat uh, pentru uh, acest scop, ceea ce durează probabil de la 6 până la 12 luni. După care se acceptă mandatul de către Organizația de Standardizare Europeană și se încep lucrările. Durata acestei perioade durează, poate fi uh, de la trei luni până la 10, ba chiar 13 luni, în funcție de organismul de care vorbim, CNCNLEC sau ETSI. De exemplu, pentru că ne trebuie 2 ani, pentru ETSI mai puțin. După care urmează publicarea referinței, publicarea standardului armonizat, are loc un interval dedicat procedurii de obiecție, care și acesta diferă destul de mult. Deci, în total, tot acest proces, pe baza unui mandat, poate dura până la 3 ani sau chiar mai mult. Adesea se întâmplă să dureze mai mult. Revin, deci, la problema noastră. Am luat în considerare trei opțiuni. Am putea să reducem uh, intervalul de timp necesar organizației de standardizare și, în acest scop, prima opțiune, 1A, ar fi să specificăm termene limită pentru elaborarea de standarde europene. De exemplu, le putem uh, specifica în mandat sau în contractul de subvenționare. Acest lucru ar putea avea beneficii foarte mari, pentru că elaborarea mai rapidă de standarde ar putea avea un impact pozitiv, deoarece ar crește competitivitatea, firmele ar economisi costuri și acest lucru ar combate defragmentarea pieței unice și ar simplifica producerile, pro, procedurile. s-ar uh, încuraja inovările, s-ar încuraja noile tehnologii. Am putea eventual să dăm niște stimulente pentru a încuraja organizațiile de standardizare să accelereze procesul și acesta este de fapt și intenția noastră. Vrem să modificăm schema financiară către un sistem bazat mai mult pe performanță. Vrem să ținem cont de indicatori, să simplificăm procedurile și să avem uh, eventual o sumă unică. O a doua opțiune ar fi să înființăm o agenție europeană de standardizare care să gestioneze întregul proces. Această agenție ar uh, reuni toate organizațiile europene de standardizare și ar uh, acționa la nivel comunitar, respectând în același timp și competențele naționale. Ar elabora standarde europene în cooperare strânsă cu organizațiile naționale de standardizare. Dar e clar că această agenție nu poate funcționa fără sprijinul organismelor naționale, prin urmare ar fi nevoie în continuare de consens între experți această opțiune ar însemna costuri suplimentare destul de mari pentru bugetul european și, în concluzie, impactul ar fi negativ, deoarece se generează costuri, în timp ce îmbunătățirea calității procesului de standardizare nu e garantată. Principalii uh, principalii jucători aici ar trebui să fie finanțați mai, uh, mai mult și nu ar fi o, o structură care să aducă avantaje prea mari. În al treilea rând, ar trebui să avem proceduri transparente și simplificate pentru standardele europene și alte standarde cerute de comisie. Să existe un proces de programare uh, mai uh, bine planificat, periodic, să încercăm să permitem OS-urile să anticipeze cererile de standarde și să-și organizeze munca mai bine. Acest lucru ar avea un impact uh, pozitiv fără a fi uh, însoțit și de consecințe negative. Însă, principalul dezavantaj ar fi că acest lucru s-ar aplica doar la standarde armonizate și standarde elaborate la cererea Comisiei Europene. Prin urmare, nu ar avea niciun impact cu privire la viteza lucrurilor de standardizare, altele decât cele cerute de Comisia Europeană. Prin urmare, noi am preferat opțiunea 1A și 1C dintre acestea. În ce privește următoarea problemă, subreprezentarea IMM-urilor, pot să vă spun următoarele. Este vorba de IMM-uri și de părțile interesate din societate. Aici, din nou, am luat în considerare trei opțiuni. Prima, 2A, se referă la facilitarea reprezentării directe a IMM-urilor și a părților interesate în cadrul organizațiilor europene de standardizare. Noi considerăm că participarea la procesul de standardizare necesită însă o bună înțelegere tehnică a standardelor propuse și a contextului. Este clar că o participare continuă și activă în comisiile tehnice cere ca IMM-urile și părțile interesate să aloce o bună bucată din timpul lor acestor activități. Pe de altă parte, participarea directă este cea mai bună modalitate prin care un IMM ar putea avea influență în ce privește un standard anume. La nivel mai general, participarea individuală a IMM-urilor ar duce însă la o distribuire ineficientă a informației în rândul celorlaltor IMM-uri care nu participă la procesul de standardizare. Și, în fine, această opțiune ar duce la creșterea numărului de participanți în procesul de standardizare, ceea ce înseamnă cel mai probabil că ar exista un impact negativ asupra vitezei cu care s-ar desfășura procesul de standardizare. Deci este clar că nu aceasta e cea mai bună opțiune. Trec la cea de-a doua opțiune, 2B, prin care am putea să acordăm un drept de vot organizațiilor care reprezintă IMM-urile și actorii societali în cadrul organizațiilor europene de standardizare am uh, concluzionat că fezabilitatea acestei opțiuni nu este prea sigură, deoarece dacă dăm în drept de vot unor altor organizații decât uh, celor uh, deja cunoscute sau recunoscute, ar însemna să negociem drepturile acestea de vot, ceea ce din nou vă dați seama cât e de problematic. Cea a treia opțiune, 2C, ar presupune consolidarea poziției IMM-urilor și părților interesate din societate în cadrul organizațiilor de standardizare europene, permițându-le posibilitatea de a primi o subvenție de funcționare. Asta înseamnă că putem să acordăm un sprijin continuu, noi cei de la Comisia Europeană, către uh, organizațiile ce reprezintă IMM-uri și uh, părți interesate din societate. Astfel, acestea ar putea juca un rol în procesul de standardizare. Deci, în mod clar, pentru această problemă am prefera aici opțiunea 2C. Aceasta este, cred noi, cea mai bună. La cea de-a treia problemă, nu, credem că se pot folosi deocamdată aceste standarde în uh, achizițiile publice. Prima opțiune ar fi de a da un nou uh, având deciziei 87 pe 95 care se referă la achizițiile publice și la dialog privind politicile publice. Însă această opțiune nu aduce suficientă certitudine juridică și nu a fost sprijinită în decursul procesului de consultare. Opțiunea 3b permite utilizarea acestor standarde ca referință în achizițiile publice și considerăm că principalul avantaj ar fi aici că se pot folosi ca referință standarde selectate elaborate de foruri și consorții sigur, pe o bază juridică fermă. Iar acest lucru ar combate fragmentarea pieței și ar avea un impact pozitiv asupra pieței interne. În ce privește riscurile legate de tehnologiile brevetate, ele sunt diminuate și uh, considerăm că aceste standarde de referință ar putea crește competitivitatea industriei tehnologiei și comunicațiilor la noi. A treia opțiune, 3C, ar permite actualizarea acestor fururi și consorții, de fapt o, o recunoaștere a lor ca organisme de standardizare. Aici însă trebuie să fim foarte atenți la garanțiile procedurale pe care aceste foruri și consorții le oferă. În concluzie, aici putem spune că în timpul procesului de consultare a reieșit faptul că la această problemă, numărul 3, opțiunea preferată ar fi cea 3B. Now we have um, our um, other elements. Trecem acum la celelalte elemente care au fost examinate de către noi în cadrul analizei de impact. Și anume, în primul rând, potențialul de simplificare. În momentul de față avem trei instrumente juridice și considerăm că ar fi mai bine dacă am reușit să simplificăm cadrul juridic. Tocmai de aceea, astăzi, venim în fața dumneavoastră cu o propunere de simplificare a cadrului juridic. În acest uh, slide există o serie de aspecte, însă eu voi vorbi despre standardele europene în ceea ce privește serviciile. Știți probabil că directiva 98 uh, per 34 se se referă doar la produse, la standardele privind produsele. Iar statele membre au uh, susținut că, dat fiind cadrul juridic, e necesară o directivă din partea Comisiei Europene cu privire la standardele în ceea ce privește standardizarea serviciilor. Noi considerăm că toate mandatele Organizației Europene de Standardizare ar trebui să fie uh, simplificate și să cuprindă posibilitatea de uh, a emite solicitări către această organizație uh, cu privire la includerea unor standarde privind serviciile în textele juridice. Și am văzut că opinia publică sau factorii consultați de noi au fost de acord cu această propunere a noastră. Dacă trecem la anexa 5, avem uh, o serie de opțiuni care au fost, uh, la care am renunțat. Le puteți citi pe slide, însă nu voi uh, intra în detalii. Le puteți citi explicații în, anex, în anexa 5. Și acum dați-mi voie să trec la propunerea Comisiei, uh, propunerea de regulament, regulament care ar înlocui uh, decizii, două decizii ale Comisiei și o parte a directivei 9834, partea care se referă la standardizarea. Partea care se referă la regulile naționale rămâne neafectată de propunerea noastră, lucru important. De asemenea, noi propunem amendarea unor directive sectoriale care se referă la standardele armonizate. Trecem la următorul slide. Vedeți aici elementele esențiale ale noului regulament. Ce am face noi? Am extinde definițiile și domeniul de aplicare la servicii. Am spune de asemenea clar că Comisia ar putea oferi un mandat organismelor europene de standardizare, un mandat care să susțină uh, elaborarea de standarde, care să susțină politicile și, de asemenea, legislația europeană. Avem, de asemenea, două articole care se referă la cooperarea între organismele naționale și organismele europene de standardizare. Uh, nu avem aici o schimbare, este o preluare a articolelor din legislația anterioară. La articolul 5 am stipulat de asemenea importanța sporirii participării factorilor interesanți, uh, interesați am, uh, ne dorim de asemenea să explicăm foarte bine ce înseamnă ideea de organizație a factorilor interesați. Această explicație se găsește în uh, anexa 3, sunt stabilite acolo și criteriile de finanțare. De asemenea, regulamentul nostru propune o colaborare mai strânsă între Comisia Europeană, Organizația Europeană de Standardizare și uh, o prezentare mai vizibilă, mai clară a priorităților în ceea ce privește standardizarea. În acest sens vom avea un program de acțiune care va fi elaborat de către, și adoptat de către Comisie. În acest moment lucrăm la elaborarea unui prim astfel de program de lucru pe care sperăm să-l putem adopta până la finele anului. Acest program va fi prezentat, bineînțeles, uh, sub formă de comunicare Parlamentului și Consiliului. Este un program de lucru care prezintă standardele ce se doresc a fi uh, elaborate și standardele care urmează să fie puse în aplicare în anul următor. Articol, articolul 7 se referă la procedura prin care se cere organizațiilor europene de standardizare elaborarea de standarde. Avem aici o propunere de scurtare a procedurilor uh, birocratice. În articolul 8 uh, se face referire la obiecțiile aduse uh, standardelor armonizate. Aceste obiecții sunt aplicabile întotdeauna, doar dacă nu există vreo altă procedură specificată clar în alte acte legislative, după cum se spune la articolul 22. Alt element nou al regulamentului ar fi acela de uh, recunoașterea standardelor uh, TIC pentru uh, Uh, licitațiile publice, pentru achizițiile publice. Acest aspect este menționat la articolele 9 și 10. Am uh, primit uh, o propunere de creare a unei platforme a factorilor interesați, o platformă care este deja discutată în cadrul comisiei. Ar fi o platformă foarte complexă, după cum vedeți pe slide. Vedeți aici care ar putea fi membrii acestei uh, platforme. Platforma probabil va începe să funcționeze anul uh, viitor și va avea un rol consultativ uh, pe lângă comisie în ceea ce privește standardele TIC. Importantă este și anexa 2, care stipulează criteriile de calitate folosite pentru recunoașterea standard, standardelor TIC la nivelul uh, achizițiilor publice. Vedem aici uh, principiile de bază și vedem de asemenea care este relația dintre standardizarea și, standardizare și drepturile de proprietate intelectuală. Este un aspect deosebit de important. Urmează finanțarea. Articolele 11 până la 13 vor oferi uh, baza uh, evaluării activităților eligibile pentru finanțare. Se vede aici care sunt criteriile pentru finanțare și care sunt criteriile de stabilire a sumelor forfetare. Există de asemenea posibilitatea finanțării unor organizații europene care reprezintă IMM-uri europene. Vedem toate activitățile care pot fi sprijinite prin finanțare specială. Regulamentul conține regulile de comitologie pentru actele delegate, este vorba despre articolele 16-17, de asemenea, se face referire la un nou uh, comitet care ar avea rolul de a preluca toate plângerile la adresa standardelor uh, armonizate, dar ar avea de asemenea rolul de a oferi uh, o serie de sfaturi cu privire la probleme legate de procesul de standardizare. Cam atât. Mulțumim Parlamentului pentru posibilitatea care ne-a fost acordată de a prezenta această propunere a noastră. Sperăm că vom ajunge la un consens în următoarele uh, luni și uh, tare ne-ar plăcea ca noul act legislativ să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013. Vreau uh, să vă rog să nu vedeți această propunere doar în contextul UE 2020. Uh, vreau să vedeți propunerea noastră și în contextul uh, actului privind piața unică, act care pune de asemenea accent asupra problemelor de standardizare și solicită rezolvarea acestora cât mai curând cu putință. Iată, noi suntem dispuși să colaborăm strâns cu dumneavoastră și sper uh, din tot sufletul că rezultatul la care vom ajunge va fi unul pozitiv. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Vă mulțumim uh, pentru modul în care ați prezentat această analiză de impact absolut exemplară. Ne-ați prezentat toate etapele, ne-ați prezentat toate aspectele favorabile și nefavorabile ale propunerii. Ei bine, Uh, stimați colegi, astăzi lansăm doar procesul de discuție cu privire la acest uh, pachet. Nu vom purta o discuție exhaustivă, însă cred că avem totuși timp pentru o rundă de discuții punând accent în special asupra uh, acestei prezentări din partea Comisiei. Însă, mai întâi de toate, dați-mi voie să salut două grupuri de vizitatori aduși adus aici de colegul Weiler. Avem o, un grup din Neuhof și un grup de antreprenori mici și mijlocii turci din Kassel. Uh, Vă rugăm să vă mulțumim că ați venit și de asemenea sperăm că discuțiile noastre vi se vor părea suficient de interes- interesante. Doamna Comi a deschis deja discuția și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Le avem pe domnul Kreutzmann, pe doamna Șaldemonze și pe toți ceilalți. Așadar, mai întâi de toate, intervențiile raportorilor din umbră și mai apoi doamna Comi pentru a încheia discuția. Doamna Șaldemoze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în daneză. rigtig er godt forslag. Øh, jeg synes, at de har taget højde for rigtig mange af de ting, som vi har præsenteret. Øh, s-au făcut foarte multe sugestii în cadrul raportului provenind de la comisia noastră, de aceea raportul este foarte bun. Ca și doamna Comi, cred că trebuie să intrăm însă în detalii, să vedem dacă nu putem ameliora unele prevederi față de propunerea comisiei. Am să vă spun care sunt prioritățile așa cum le vede grupul meu politic. Am dorit ca procesul de standardizare europeană să țină seama de interesul public. De aceea cred că trebuie să examinăm mai atent uh, formulările din textul nostru. În propunere ni se spune că trebuie să vedem ce se întâmplă cu o reprezentare adecvată a diferitelor interese publice, interese ale societăților și așa mai departe. Eu cred că putem să ne Uh, oprim la textul inițial și să găsim uh, detalii referitoare și la organizațiile consumatorilor și lucrătorilor. Eu aș vrea de asemenea să vorbim și despre uh, viteză. S-a spus în cadrul comisiei că procesul acesta este cam lent. După părerea mea, trebuie să încurajăm mai mult aceste acțiuni de standardizare. Am putea încerca să eh, sprijinim eh, bămuirea, să nu neglijăm aspectele economice, dar nici pe celelalte. Trebuie să facem în așa fel încât să existe o monitorizare adecvată a tot ceea ce se întreprindere pe planul standardizării. Sunt sigură că vom ajunge la o legislație corespunzătoare. Mulțumesc! Mr. Mulțumim, domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Importanța standardelor europene nu mai trebuie să fie subliniată. Standardele comune ușurează transferul de uh, mărfuri atât în Europa cât și la nivel mondial și tocmai de aceea trebuie să uh, lăudăm această inițiativă a Comisiei. Însă, bineînțeles că în procesul uh, legislativ trebuie să ținem cont de faptul că nevoile s-au schimbat foarte, foarte mult în ultimul timp. Uh, din ce în ce mai puține hârtii trebuie, birocrația trebuie să fie uh, scăzută pentru că toate produsele se schimbă foarte, foarte rapid și ar fi păcat ca procesele îndelungate să ducă la îngreunarea situației. Tocmai de aceea trebuie să ținem cont cont de lucrul acesta. În ceea ce privește serviciile, propunerile par a fi logice atâta timp cât uh, uh, ne referim doar la domenii în care standardele sunt necesare. Însă, bineînțeles că trebuie să ținem cont de faptul că standardele privind produsele deja uh, înrădăcinate nu pot fi neapărat uh, ad literam transferate și asupra uh, serviciilor. Trebuie să ținem cont de interesele IMM-urilor și în acest sens dați-mi voie să salut faptul că Comisia dorește să ofere un drept de veto IMM-urilor în, în, în procesul de stabilire a standardelor. Cu toate acestea, companiile mari sunt în continuare, chiar și în această nouă propunere a Comisiei, uh, favorizate. În ceea ce privește uh, relațiile dintre organizațiile europene de standardizare și cele naționale, ne dăm seama că uh, cooperarea Uh, a fost bună în trecut, însă poate să fie din ce în ce mai bună. Ar fi foarte bine, de asemenea, ca IMM-urile să fie implicate și în stabilirea de standarde la nivel național. Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a îmbunătăți calitatea informațiilor și, împăr- și uh, participarea la nivelul statelor membre, însă aceasta este responsabilitatea statelor membre. Uh, în orice caz, propunerea Comisiei merge în direcția cea bună, aștept aștept cu nerăbdare primul raport sau primul proiect de raport al doamnei Comi. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Râle, uh, vă mulțumesc, însă, domnule Kreuzmann, la raportul Cosenici uh, mersese mult mai departe. Spuneam atunci că avem nevoie de actorii implicați, nu doar de, că, de IMM-uri, Uh, vroiam implicați la nivel european. Am organizat și o audiere pe această temă și în cadrul audierii respective am văzut că toată lumea nu doar IMM-urile dorește să se implice în elaborarea de standarde. Dreptul de veto este o temă foarte controversată. Vreau să întreb Comisia de ce, pe de o parte, la versiunea B se spune uh, că această propunere nu este uh, rațională din punct de vedere economic, însă uh, la o altă opțiune se spune de, uh, că trebuie să oferim mai multe fonduri acestor organizații ale actorilor. Deci eu, eu cred că aici există ceva irațional. Și, doamna Comi, la audiere mi-ar plăcea ca toți actorii să fie invitați mi-ar, plăcea ca Uh, toată lumea să fie, să fie implicată. Am văzut că la audiere an, inițiale nu am avut uh, actori care reprezintă organizațiile de protecție a mediului sau sindicate, lucru care mi s-a părut deficitar. Acum, în ceea ce privește propunerea comisiei, comisia a pus uh, punctul pe I, însă vreau să vă amintesc că la directiva Spitzrecht am spus că nu suntem competenți pentru stabilirea unor plafoane de poluare fonică. Spun spuneam că um, Comisia trebuie să elaboreze un mandat în acest sens. Însă, deocamdată, nu am primit niciun fel de informații cu privire la decurgerea, la modul în care au decurs uh, elaborarea acestui mandat. Așadar, simplificare, flexibilitate, toate sunt importante, însă mi-ar plăcea ca la nivelul procedurilor să punem accent și pe transparență. Mi se pare că procedurile sunt prea puțin transparente în special în ceea ce privește uh, acordarea de mandate cu privire la uh, elaborarea de standarde. Mi se pare că și Parlamentul European ar trebui să fie implicat. În rest, mi se pare mm, bine ceea ce propuneți dumneavoastră, însă standardele TIC nu țin doar de achizițiile publice, ci consider că toate domeniile europene, domeniile politice europene au dreptul să folosească standardele TIC. Și mi-ar plăcea de asemenea să purtăm o dezbatere cu privire la modul în care putem împiedica ca încetinirile. Când vine vorba despre standarde, avem nevoie de viteză. Însă, în momentul în care avem de-a face cu, cu uh, standarde complexe, uh, procedurile sunt mult prea, prea lente, iar această lentoare duce la impedimente la nivelul uh, industriilor. La ultima rundă de discuție cu privire la raportul de inițiativă, ajunseserăm la concluzia că avem nevoie de standarde cu privire la uh, servicii, însă doar în cazul în care aceste servicii uh, sau standarde sunt solicitate de către domeniile uh, asupra cărora se, se apleacă. Deci trebuie să discutăm despre momentul și domeniul în care trebuie să folosim uh, respectivele standarde cu privire la servicii. Președintele, da, cred că sugestia noastră este bună și uh, Comisia deja a făcut câteva propuneri în acest sens. Doamna Comi a menționat în mod specific. Deci, iată că am um, identificat foarte bine care sunt problemele principale. Bun venit lui Denis de Iun, care este raportor din umbră pe acest dosar. Nu știu dacă vrea să ia cuvântul. În orice caz, bun venit. Acum îi dau cuvântul domnului Kosniecic. Ja možná se eh, vrátím na, tu, na ten začátek té diskuze. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la ce s-a spus la începutul dezbaterii, adică acum doi ani de zile, când am eh, discutat despre acest lucru în comisia noastră. Dumneavoastră și alți coordonatori ați uh, lansat această discuție cu privire la standardizare. Atunci uh, s-a lansat avertismentul cum că standardizarea nu ar trebui să devină un instrument de impunere de reglementări de sus în jos. Ar trebui să se procedeze invers. Și n-ar trebui să permitem uh, apariția uh, unui fel de oficiu european de standardizare. Noi am vrut ca standardizarea să reprezinte un instrument de sporirea competitivității. Considerăm că putem fi satisfăcuți de raportul acesta pentru că el spune că standardizarea ar trebui să rămână la sfera privată și ar trebui să se păstreze, deci, dimensiunea națională. Noi, în Parlamentul European, avem acum un grup de membri care au devenit experți în materie de standardizare. Vreau să îi mulțumesc Comisiei Europene pentru studiul de impact prezentat aici și consider că acesta ne va permite să extindem, să lărgim dezbaterea noastră. Acum, ca să mă refer și la aspectul uh, accelerării procedurii, pe care l-am menționat și eu la începutul raportului, uh, cred că am modificat acest lucru în raport deoarece standardele tehnice trebuie să fie rezultatul unui consens, iar pentru consens e nevoie de timp. Așa că, în ce privește viteza. Eu nu cred că ea este bună, cel puțin nu aici, în materie de standardizare. Cred că vom găsi mai multe răspunsuri la întrebările noastre pe parcursul audierii și mă aștept ca dezbaterile să fie destul de, de intense cu privire la nivelul de standardizare și drepturile de vot. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumim tuturor! Acum o să dau uh, din nou cuvântul raportoarei, doamnei Comi, pentru câteva concluzii și uh, pentru a ne comunica calendarul. Și eu mulțumesc Comisiei Europene pentru că a demarat acest proces. Sunt convins că ei vor continua să rămână implicați și, sigur, contribuția aceasta prin studiul de impact este substanțială pentru noi, uh, cei care ne bazăm foarte mult pe internet, uh, tindem să nu mai examinăm atât de în detaliu toate uh, rapoartele pe... Dar, în orice caz, acum ne vom baza pe înțelepciunea raportării noastre, doamna Comi, credem cuvântul. Eu... Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Mă felicit în numele Comisiei pentru activitatea depusă, fiindcă tematica este foarte complexă și avem nevoie să o simplificăm în mare este necesară o mai bună prezentare, așa cum au declarat și reprezentanții uh, întreprinderilor IMM-urilor dar cred că unul dintre obiectivele noastre va fi să uh, ameliorăm și să îmbunătățim, deci, propunerile comisiei și să ținem seama de opiniile pro și contra sprijinirea IMM-urilor este fundamentală, pentru că noi vorbim despre un sistem uh, privat, uh, uh liber consimțit și pe plan național. Trebuie să sprijinim, deci, IMM-urilor. Apoi, evaluările acestea ne vor permite în cadrul Parlamentului nu numai să avem consultări, ci și uh, cu obiectivul de a putea să-i reprezentăm mai bine pe cetățeni. În ceea ce privește rapiditatea cu care modificăm sistemul, sunt în favoarea ei. Totuși, trebuie să facem o diferențiere de la sector la sector. Există sectoare unde calitatea cere un timp mai îndelungat pentru a fi obținută, altele în care putem accelera procesul, având în vedere că este vorba de un proces privat termenii de standardizare sunt dictați chiar de piața însăși pentru, de exemplu, a modifica um, sistemele pe calculator sau pe telefoane mobile e nevoie de o perioadă de trei ani. În alte domenii perioada este mai mare sau mai mică. Trebuie să simplificăm procedura și să avem mai puțină birocrație. Pe de altă parte, nu trebuie să fim nici prea rapizi în dauna calității. În ceea ce privește observațiile mele, vreau să vă spun că am reflectat asupra uh, audierii uh, pe care o vom avea, în așa fel încât să permitem tuturor să se exprime putem să avem aici o voce foarte incisivă din partea consumatorilor, pentru că, până la urmă, obiectivul nostru final este legat de satisfacerea consumatorilor. Nu înseamnă că nu vom ține seama și de părerea celorlalte asociații, dar și în discuția cu ceilalți raportori am hotărât să ne focalizăm în special asupra acestei categorii, ținând seama și de celelalte asociații în ceea ce privește calendarul, aș dori să obțin aprobarea dumneavoastră. Pe 23 noiembrie va fi audierea uh, care a fost mutată dimineața, scadența prezentării Raportul este 22 decembrie, primele considera, considerații 24-25 ianuarie, apoi 7 februarie, termen limită pentru depunerea amendamentelor, 28-29 februarie discuții, apoi 20 martie vot și vom conclude în mai 2012. Calendarul, după cum vedeți, este foarte strâns dar am dorit să ne lăsăm un spațiu destul de amplu pentru a putea să ne consultăm cu toți, pentru a avea timpul necesar reflexiei. E vorba de un regulament și nu de o directivă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Mulțumesc comisiei, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru contribuția lor actuală și viitoare. Mulțumesc încă o dată. Uh, well, thank you very much indeed, uh... Președintele, mulțumim foarte mult doamnei Clara Comi, raportorul nostru. Mulțumim și raportorilor din umbră. Ați aflat care este calendarul. Vreau doar să vă spun că președinția Parlamentului s-a consultat cu noi în legătură cu proiectele prioritare printre care și actul privind piața unică. Deci, dacă am putea să încercăm să avem un calendar și mai strâns, fără a diminua însă calitatea, ar fi și mai bine. Mulțumesc tuturor încă o dată și uh, pe internet știu că există mulți care lucrează în organismele de standardizare. Există sute de mii de oameni în Europa care sunt membri în aceste instituții și care, sigur, au urmărit dezbaterea cu privire la raportul domnului Cozusnic. Deci, cei care ne ascultați acum pe internet, uh, o să vă rugăm să rămâneți uh, la curent. Există o pagină de standardizare pe website-ul nostru și sigur că puteți uh, vă înscrieți pentru a primi și buletinul nostru informativ care vă va ține la curent deci cu progresul acestui dosar. Bun, trecem la un alt dosar legislativ foarte important. Este vorba despre o propunere de reglementare a Comisiei referitoare la uh, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Raportul este domnul Jürgen Kreutzmann. Astăzi deschidem discuțiile. O văd prezentă pe doamna Galo, pe doamna Head, de asemenea, domnul Engstrom. Doamna McClarkin nu este aici astăzi. Domnul de Jung este. Și uh, Iată, avem deja destui raportori uh, din umbră. Eu uh, am să plec în curând, doamna Verniu îmi va ține locul, așa că deocamdată îi uh, dau cuvântul domnului Kreutzmann pentru a ne prezenta propunerea. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Drepturile de proprietate intelectuale sunt esențiale pentru inovare. De ce? Pentru că reprezintă stimulente uh, pentru uh, investițiile în inovație și tehnologie. Se știe foarte bine că aceste drepturi trebuie să fie garantate indiferent de, de uh, di, dimensiunea companiilor. Încărcarea acestor drepturi aduc uh, Uh, deficite nu doar industriei, ci uh, pot reprezenta o, un mare impediment și pentru companii. 7% dintre productele, produsele uh, neconforme reprezintă jucării, peste 10% reprezintă electrocasnice. Și tocmai de aceea e importantă uh, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală înainte ca produsele afectate să ajungă pe piața comună. Tocmai de aceea e important ca directiva din 2003 să fie modificată. Este nevoie de asemenea și de o strategie de implementare a drepturilor de proprietate uh, intelectuală în toate actele care vizează piața comună. E important ca aceste drepturi să fie, să fie extinse extinse, pentru că în momentul de față avem de-a face cu o serie de produse din ce în ce mai complexe care încalcă aceste drepturi. Deci e nevoie de o sancționare a acestor, uh, a acestor încălcări în toate statele membre. 92% din uh, produsele care au fost uh, confiscate în anul 2010 au fost produse care încălcau drepturile de proprietate intelectuale și tocmai de aceea importanța modificării directivei este esențială. Important este uh, însă de asemenea să stabilim care sunt uh, destinațiile produselor și în funcție de aceste uh, destinații, autoritățile vamale să își poată pune în aplicare sancțiunile de care dispun. De asemenea, este importantă Uh, sunt importante drepturile de informare a proprietarilor produselor, care, nu de, care de cele mai multe ori nu sunt vinovați uh, ei înșiși de încălcarea drepturilor de pro, proprietate intelectuală. Pentru îmbunătățirea situației este importantă, de asemenea, uh, transferarea de informații cu privire la obținerea și, uh, și transportul produselor către autoritățile vamale. Uh, e importantă includerea în aceste procese și a societăților de transport. Poate că ar fi bine ca autoritățile uh, Uh, vamale ar trebui să fie obligate să oferă informații și beneficiarilor direcți ai produselor uh, confiscate, pentru ca și aceștia să poată uh, acționa în instanță vinovații. Uh, Bineînțeles că aceste reguli ar trebui să fie puse în aplicate în toate statele membre. Până în momentul de față, însă, uh, regulile existente deja nu sunt aplicate în uh, totalitate în state precum Italia, Franța, Bulgaria, etc. Însă, o armonizare a acestor reguli ar duce la îmbunătățirea situației. Bineînțeles, de asemenea, posibilitatea de a distruge aceste produse frauduloase trebuie să fie oferită în continuare a autorităților uh, vamale. E important însă să stabilim și care sunt situațiile în care această distrugere poate fi efectuată și fără uh, notificarea beneficiarilor. Trebuie să ținem cont, de asemenea, și de uh, livrările în cantități mici. Uh, acestea nu sunt incluse în propunerea comisiei, uh, din păcate, deși și acestea pot reprezenta produse frauduloase în grupul de lucru al comisiei, care trebuie să găsească o definiție pentru aceste livrări în cantități mici, nu sunt reprezentați, din punctul nostru de vedere, reprezentanți ai industriei. Tocmai de aceea e important, cred, ca situația să se schimbe pentru ca expertiza industriei să fie foarte bine folosită. Beneficiarii sunt, uh, au dreptul de a cere o despăgubire din partea celor care uh, vând produsele frauduloase. Această uh, această posibilitate trebuie să fie folosită în continuare. De asemenea, trebuie să vedem în ce măsură firmele de transport pot fi implicate în uh, procedură, bineînțeles în funcție de dimensiunea transporturilor sau livrărilor. Uh, în acest context însă trebuie să, să se stabilească criterii pentru uh, elaborarea vinovăției acelor uh, societăți de transport. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă beneficiarii uh, cer distrugerea produselor, uh, Uh, și uh, de asemenea cer despăgubiri din partea uh, producătorilor sau vânzătorilor și descoperă că respectiva companie vânzătoare nu există de fapt, eu consider că ar trebui să implicăm și trans- transportatorii în întreaga procedură, pentru că un astfel de exemplu ne arată faptul că drepturile acordate beneficiarilor nu sunt suficient de solide și nu au nici un fel de rezultat. Uh, distrugerea poate fi făcută și în alt stat membru decât uh, cel în care au fost confiscate bun, bunurile. Să vă dau un exemplu. Dacă Uh, distrugerea bunurilor uh, trebuie să fie făcută în Luxemburg, un stat mic în care nu există dispozitivele necesare, ar fi bine ca prin legislația europeană să se ofere posibilitatea transportării respectivelor mărfuri într-un stat uh, învecinat mai mare care dispune de instalațiile necesare. Deci trebuie să oferim această posibilitate, însă bineînțeles că acest transfer se poate face doar cu acordul autorităților vamale. De asemenea, uh, se pune problema uh, confiscării bunurilor care nu sunt uh, care nu au un stat de destinație bine definit. Ei bine, trebuie să stabilim ce se întâmplă în cazul acesta. Mi se pare că în cazul în care se, în care se descoperă o, un produs fraudulos, indiferent de statul beneficiar, indiferent dacă acesta face sau nu parte din Uniunea Europeană, respectivele produse trebuie să fie confiscate și, uh, și de asemenea distruse. În acest sens, un exemplu greitor este exemplul medicamentelor generice în uh, ceea ce privește acest tip uh, de produse, e clar că standardele trebuie să fie foarte înalte pentru că uh, diseminarea unor asemenea produse ar putea periclita sănătatea publică. Criteriile pentru evaluarea riscului trebuie să fie de asemenea mai bine precizate pentru a îmbunătăți activitatea autorităților vamale. Și acum în ceea ce privește calendarul. 22 noiembrie 2011 am stabilit să ne discut, să organizăm o audiere între orele 15 și 17 pe tema aceasta. Vrem să discutăm propunerea Comisiei, de asemenea impactul asupra producătorilor și ne vom referi în această audiere și la uh, produsele de tranzit. Bineînțeles, raportorii din umbră au fost deja informați și sper că sunt de acord cu temele propuse de mine. Comisia ne-a cerut să avansăm calendarul, noi am încercat și am și reușit. Asta înseamnă că după audiere, la începutul lunii decembrie 2011, vom uh, transmite raportul spre traducere, mai apoi la 9 ianuarie vom discuta proiectul de raport Termenul limită de, pentru amendamente este 20 ianuarie, ianuarie. Până la data de 6 februarie vom putea în continuare să discutăm eventualele amendamente de compromis. 28 uh, februarie votul în comisie și 22 martie uh, votul în mini-plenară. Ce înseamnă lucrul acesta? Că am avansat calendarul. Inițial trebuia să încheiem totul în mai, însă la cererea comisiei și în urma discuțiilor cu raportorii din umbră am decis ca uh, termenul oferit nouă să fie mai restrâns. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Îl înlocuiesc pe domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule Kreutzmann, pentru raportul extrem de complet asupra acestei teme atât de importante, atât de complexe și dificile. Ne-ați prezentat pentru o primă discuție un raport extrem de bogat. Voi da acum cuvântul raportelor din umbră, în primul rând doamna Gaio, apoi domnul Engstrom, Doamna Macani nu este aici, nici domnul Salvini nu este, deci dau cuvântul doamnei Marier Legal. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să amintesc câteva cifre publicate de Comisia Europeană pe 14 iulie 2011. 80.000 de interceptări de către VAM în 2010, respectiv o cifră dublă față de 2009. Aceasta corespunde la mai bine de 103 milioane de produse contrafăcute. Sunt eh, cifre pe care vi le ofer, dar eh, ele ascund niște practici cu un impact enorm asupra economiei europene, asupra întreprinderilor și asupra locurilor de muncă. De asemenea, cum a spus raportorul, este vorba de practici care amenință sănătatea și siguranța, securitatea consumatorilor. De aceea mă bucur că există o propunere a Comisiei de revizuire a regulamentului. La acest prim schimb de vederi, aș dori să mă limitez la trei puncte de observație. Primul se referă la sfera de aplicare a regulamentului. În legătură acest subiect există două aspecte respectiv extinderea drepturilor, întinderea drepturilor de proprietate, apoi situația în care poate interveni vama. În ceea ce privește uh, sfera de acoperire a drepturilor de uh, proprietate, aici avem uh, locul geografic, uh, indicația de origine și așa mai departe. Aș dori să cunosc însă părerea, părerea raportorului și a celorlalți colegi interesați de temă privind uh, importurile paralele. Importurile paralele se referă la produse autentice, iar autoritățile vamale nu au totdeauna la dispoziție contractul prin care cei îndreptățiți au uh, acordat licențe importatorilor. E dificil, deci, pentru uh, vameși să vadă dacă au fost respectate obligațiile contractuale. De asemenea, o serie întreagă de importuri paralele coabitează și însoțesc alte importuri care sunt adevărate contrafaceri. Deci trebuie să știm dacă includem sau nu importurile paralele în text și să încercăm să vedem cum am putea oferi uh, vameșilor informații utile. <clears throat> Le-am acordat oare noi funcțiuni Trebuie să reflectăm la acest lucru, tot în legătură cu sfera de aplicare și situațiile în care pot interveni vămile. Am luat notă de acordul intervenit între Uniunea Europeană și India, care exclude din sfera de aplicare a regulamentului tranzitul de medicamente. Conform Comisiei, această excludere era necesară pentru a evita un litigiu cu OMC-ul. În schimb, dacă mă uit la programul Organizației Mondiale a Sănătății, ne dăm seama că medicamentele contrafăcute în ianuarie 2010 se referă în special la țările africane, asiatice, America de Sud, țările cu economii în tranziție, iar cifrele sunt foarte ridicate în aceste regiuni ale lumii, de aceea trebuie să fim atenți în fața acestei realități pe care o constatăm și să știm ce măsuri putem lua pentru extinderea sferei de aplicare. În sfârșit ajung la al doilea rând de observații, se referă la trimiterile poștale. Datorită comerțului electronic, ă, trimiterile poștale de produse contrafăcute s-au extins enorm. Comisia propune o procedură specifică pentru distrugerea mărfurilor care sunt trimise în acest fel pe cale poștală, dar este necesar să precizăm detaliile procedurii pentru ca ea să fie eficientă și rapidă. De exemplu, alineatul 4 din articolul 24, care prevede un termen de 20 de zile mise în care deținătorul mărfurilor își poate exprima punctul de vedere, mi se pare o perioadă prea lungă față de eh, termenii de verificare, să spunem, a alcoolemiei la un conducător auto și așa mai departe. Nu trebuie să-i lăsăm deținătorului un asemenea mărfur 20 de zile pentru a-și exprima punctul de vedere. De asemenea, alineatul 7 spune că distrugerea se efectuează sub control vamal și uh, pe spezele autorităților vamale. Nu s-a răspuns însă în ce măsură răspunderea vămilor este angajată în această procedură și de aceea trebuie să ținem seama de acest aspect. În sfârșit, al treilea rând de observații pe care le-am de făcut se referă la garanțiile procedurale. Este evident că trebuie să avem să respectăm dreptul de exprimare, drepturile deținătorilor uh, mărfurilor. În același timp însă este absolut necesar să reglementăm procedurile, sigur să le simplificăm și să le accelerăm. V-am dat exemplu uh, perioadei de 20 de zile de care am vorbit, care mi se pare prea lungă. În sfârșit, Aș vrea să știu care va fi statutul juridic al mărfurilor în perioada acordată deținătorului acestor mărfuri de a-și spune punctul de vedere. Acestea erau observațiile mele. În cadrul primului schimb de vedere, vă mulțumesc pentru atenție. Uh... Președinte, mulțumim, Mariel ai ridicat aici o problemă importantă la nivel politic. Cred că e esențial să lucrăm bine împreună și în armonie cu Comisia INTA. Acest lucru mi se pare indispensabil la acest dosar. Acum am să-i dau cuvântul colegei Ana Head. Mulțumesc foarte mult. Am să mă exprim foarte succint. Nu am început să lucrez decât foarte recent la acest dosar și pot să spun doar că până acum am o impresie destul de pozitivă în ce privește activitatea cu raporturul. Este vorba despre calendar, despre întâlnirile cu ceilalți raportori și deci am așteptări ridicate cu privire la rezultatul acestui raport. Am uh, discutat uh, însă despre această problematică mulți ani la rând. Am uh, vorbit despre ea când am vorbit despre siguranța jucăriilor, când am discutat problema medicamentelor contrafăcute sau când am vorbit despre poșetele contrafăcute. Acest lucru e foarte important și să nu uităm că trebuie să punem accentul pe perspectiva consumatorilor. Noi încercăm să îi protejăm pe consumatori în ce privește sănătatea și uh, alte aspecte. Deci e important să nu pierdem din vedere punctul de vedere al consumatorului. Aștept să văd cum se vor derula dezbaterile pe viitor și uh, sunt de acord cu calendarul și abia aștept să particip la seminar. Suntem bine pregătiți, cred eu. Președinta. Acum are cuvântul domnul Engstrom, din partea verzilor. Mulțumesc. Mai întâi vreau să spun că această contrafacere a bunurilor nu este doar un lucru rău, ci și ilegal. Avem bunuri piratate, uh, DVD-uri piratate și importarea acestora ar trebui să fie ilegală. Cu toții suntem de acord, am vrut doar să subliniez acest lucru. Totuși, acestea fiind zise, cred că acest regulament uh, este problematic deoarece merge prea departe. Uh, vămile au uh, dreptul să confiște bunuri care nu sunt ilegale, de fapt. Vă dau două exemple. Mai întâi, importurile paralele. Acestea sunt legale. Parlamentul European a spus de mai multe ori că ele sunt legale și că vor continua să fie. Acest lucru apare în directiva privind uh, drepturile de proprietate intelectuală. Deci, importurile paralele sunt legale și ele sunt practic uh, bunuri produse de titularul de drepturi care sunt vândute într-o altă țară. Știu că um, în anumite țări se dorește interzicerea competiției și deci a importurilor paralele, însă um, Parlamentul European nu a susținut niciodată această poziție, deci ele rămân legale. Acest regulament mai dă vămilor autoritatea de a confisca bunuri care sunt legale. Din nou, o problemă. Acesta este doar un exemplu de uh, depășire a sferei inițial acordate regulamentului. Bunurile contrafăcute, bunurile piratate ar trebui să fie interzise, deoarece sunt ilegale, atunci când sunt importate în scopuri comerciale. Dar, când avem de-a face cu uh, transporturi mici, când avem uh, de-a face cu consumatori care importă un bun pentru bunurile proprii și individuale, trebuie să operăm o distinție. Aceste lucruri sunt legale în unele state membre, sigur că în câteva state membre nu e legal, dar în altele da. De exemplu, poți merge pe internet, uh, găsești undeva pe un website o pereche de pantofi Nike care au uh, un preț foarte atrăgător, de ce nu? Poți să-i cumperi. Dacă cred că acești pantofi sunt autentici și nu sunt, atunci clar sunt victima unei infracțiuni, sunt înșelat și ar trebui să fiu uh, despăgubit. Vămile sunt cele care ar trebui să pedepsească acest uh, delict, această infracțiune. Sau uh, poate pur și simplu sunt conștient de faptul că acești pantofi sunt contrafăcuți aș putea să mă abțin de la-i cumpăra în virtutea unei moralități a consumatorului, dar nu sunt obligat să o fac. Caz în care ce fac eu este legal și nu mi se poate confisca bunul. S-a spus bine că orice decizie pe care o vom lua va avea implicații economice. Iată de ce există comisia noastră și de ce încercăm să dăm uh, regulamente care să acopere mai multe domenii. Dar dacă ajungem în situația în care devine o practică obișnuită ca vămile să confiște bunuri comandate de consumatori online, din motive care sunt imposibil de înțeles pentru consumatori individual, pentru că ei n-au citit regulamentul vămilor, evident. E bine, o astfel de situație ar dăuna comerțului electronic și transfrontalier. Dacă vrem să dăunăm comerțului acestuia, da, să adoptăm regulamentul în această formă. Dar noi, din contra, vrem ca uh, pe această piață să existe încredere, vrem uh, ca consumatorii să poată face comenzi online și deci nu putem permite vămilor să confiște într-un mod absolut aleatoriu mărfurile comandate de consumatori online. Acest lucru ar fi nociv. Acestea au fost cele două mari idei pe care am vrut să le exprim. Mai sunt și alte domenii în care regulamentul merge mai departe decât ar trebui, dar mă opresc aici. Președinta. Are acum cuvântul domnul de Jung. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și eu sunt uh, cam în aceeași poziție cu doamna Head. Sunt uh, conștient că acest uh, dosar este unul tehnic, suntem abia la o fază preliminară a procesului, abia la început, deci, și știu că e important pentru consumator să poată avea încredere în bunurile pe care le comandă. Cu toții știm că acesta este obiectivul, suntem de acord, dar modul în care îl vom îndeplini uh, este disputat. Așa că abia aștept să aud care este poziția consumatorilor, a instituțiilor implicate. Vreau uh, să mă asigur că tot ce vom hotărâ va putea fi pus în aplicare, va putea fi implementat. Întrebarea care se pune este dacă e nevoie de o evaluare de impact suplimentară. Cât privește distrugerea mărfurilor reținute și procedura simplificată, și aici există o dimensiune pe care trebuie să avem în vedere, anume interesul consumatorului. Uneori lucrurile se pot desfășura foarte rapid și uh, nu există suficiente garanții legale adecvate. Aș vrea să știu care ar fi impactul unei astfel de proceduri. S-a vorbit despre tranzacții necomerciale și despre uh, drepturile pasagerilor, despre bagajul lor. Am acordat o derogare pentru această situație fără o definință clar. Autorităților vamale le e greu să diferențieze între ce este comercial și ce nu, așa că trebuie să fim foarte atenți la formularea pe care o vom avea aici. Eu voi analiza totul din perspectiva consumatorului și voi încerca să clarific cât mai mult uh, textul nostru. S-a vorbit despre importuri paralele și aici trebuie să fim foarte atenți, uh, să nu avem formulări vagi, însă sunt uh, absolut convins că vom reuși să facem o treabă bună. Mulțumesc! Nu suntem decât la începutul unei dezbateri înainte de a lua o decizie pe o temă foarte complexă. Trebuie să aducem precizări și uh, au fost adresate și întrebări uh, comisiei. Domnul Corea de Campoș are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt oarecum îngrijorat de unele chestiuni și de faptul că se pare că microfonul nu este deschis și nu poate fi auzit bine autorul. Uh, sunt îngrijorat de unele idei uh, exprimate aici de unii colegi. Trebuie să existe coerență în cadrul discuțiilor noastre și să ținem seama de directiva privind produsele contrafăcute. Apoi s-a vorbit aici despre importurile paralele, despre micile trimiteri identificarea fraudei sau a falsificării sunt dificil de decelat în cazul micilor uh, trimiteri poștale. Este necesară o analiză tehnică. Agenția Europeană de Medicamente, de exemplu, a, și autoritățile naționale au încercat să procedează la o analiză sistematică a conținutului acestor mici expedieri și trebuie să spunem că s-a ajuns la rezultate distrugătoare. 30 la 50% din aceste trimiteri sunt produse falsificate provenind din terțe țări. Deci, iată cum trebuie pusă problema. Acest instrument legislativ pe care îl discutăm trebuie să rezolve aceste dificultăți de natură tehnică. Apoi, în legătură cu importurile paralele, trebuie spus că acestea nu sunt favorabile, nu sunt pe placul industriei farmaceutice. Aceste importuri paralele pot aduce unele avantaje dar nu sunt surprins de faptul că importurile paralele sunt autorizate fără obiecțiuni. Ele sunt un instrument care este de acord cu vehicularea multor produse falsificate sau produse uh, generice provenind din țări unde au fost falsificate. Iată deci în ce constă complexitatea tematicii pe care o dezbatem. Așa cum spunea doamna președintă, suntem într-o primă fază a dezbaterii acestui proces complex. Trebuie să asigurăm coerență cu activitatea noastră legislativă precedentă, dar trebuie să fim în același timp atenți atenți la specificitatea acestei tematici. Trebuie să ne îndeplinim cu succes această sarcină. Dacă nimeni nu mai cere cuvântul, atunci domnul Tadeu Șenda din partea Consiliului are cuvântul, ne va spune dacă împărtășește ideile exprimate aici și, în sfârșit, voi da cuvântul doamnei Ederi din partea comisiei care va trebui să răspundă, dacă nu astăzi, altă dată, la numeroasele întrebări care i-au fost adresate. Mulțumesc. Răspunzenie dotyczące. Da, mulțumesc. Într-adevăr, acest uh, regulament care se referă la asigurarea drepturilor, uh, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale este foarte important din punct de vedere legislativ pentru VAM, cât și pentru consumatori. Dumneavoastră ați uh, subliniat faptul că acest regulament ar trebui să protejeze în primul rând consumatorul, să-l protejeze împotriva fluxului de produse periculoase, de substanțe periculoase care îl pot afecta și care pot chiar să-i pună în pericol viața. Vă mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările adresate. Dumneavoastră ați identificat uh, câteva probleme pe care le dezbatem și noi în cadrul Consiliului. Le-am discutat în cadrul unui grup de lucru cu privire la Uniunea Vamală, ocazie cu care am abordat și importurile paralele și coletele poștale mici, precum și procedura simplificată de distrugere a produselor reținute și a produselor descoperite asupra pasagerilor. Domnul de Jong a menționat această chestiune. Într-adevăr, avem și o problemă în legătură cu produsele pe care le declară pasagerii și cu uh, numărul acestora. Toate acestea țin de punerea în aplicare practică a regulamentului VAMAL de către autoritățile vamale. Pe parcursul mandatului nostru am demarat dezbateri concrete și clarificare a acestui regulament, îl luăm articol cu articol, suntem uh, la prima lectură. De fapt, uh, prima discuție a avut loc în timpul președinției ungare și pe parcursul președinției noastre am avut deja patru reuniuni ale grupului de lucru. Am uh, discutat uh, destul de amplu pe marginea regulamentului și uh, deocamdată pot să vă spun că am intrat în etapa în care discutăm procedura practică, modusul operandi al autorităților vamale. Mă bucur că raportorul, domnul Jürgen Kreutzmann, a prezentat un program foarte detaliat al lucrărilor Parlamentului sunt convins că el uh, este în concordanță cu uh, programul Consiliului. Intenția noastră este să finalizăm în luna noiembrie prima lectură și uh, sper sper că vom reuși să obținem un fel de acord astfel încât uh, anul viitor acest uh, regulament să poată fi adoptat uh, în timpul întâlnirii extraordinare. Acest lucru ar fi foarte benefic pentru întreaga Uniune Europeană, pentru consumatori și ar fi un lucru foarte bun pentru autoritățile vamale, pentru Uniunea Vamală. Vămile așteaptă cu nerăbdare acest regulament, deoarece vor să poată proteja aria noastră va mai bine. Am să mă opresc aici, aștept uh, să particip la discuții și aștept să aud ce se va spune la audierea publică, care va contribui la discuție cu siguranță. Mulțumesc! Cu președinta, mulțumim! Acum dăm cuvântul doamnei Ederi din partea Comisiei Europene. Merci, Madame la Présidente, et un grand merci à, à tous. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, având în vedere importanța propunerii Comisiei și ideea de a permite vămilor să poată lupta cu succes împotriva contrafacerilor. Aș dori să răspund la câteva din întrebările puse și care sunt deosebit de importantă în cadrul dezbaterii cu părțile implicate și în cadrul Consiliului. Am putea da unele răspunsuri care ne vor permite să mergem mai departe. Dacă mă refer acum la sfera de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală prezente în regulament în ceea ce privește importurile paralele, trebuie să spun că lucrurile sunt clare. Noi ne referim la importurile paralele ilicite, respectiv la importurile neautorizate de deținătorii în drept produsul poate fi fabricat cu autorizarea de drept, dar în acest caz comercializarea pe piața Uniunii Europene și chiar a spațiului economic european nu a fost autorizată. De ce a propus Comisia includerea unei asemenea prevederi? Deoarece, așa cum a spus doamna Galo, vămile în cadrul controlelor efectuate dau peste produse reale, adevărate, dar care fac obiectul unor importuri paralele ilicite. De aceea ni s-a părut drept să acordăm vămilor posibilitatea de a interveni. Importurile paralele ilicite sunt ilegale în Uniunea Europeană noi nu judecăm ceea ce este legal sau ilegal, nu este în atribuțiile noastre, ci în atribuțiile legislației de bază privind respectarea drepturilor intelectuale și vămile trebuie să poată fi în măsură să protejeze asemenea drepturi când sunt încălcate ilegal. În ceea ce privește vămile, sigur că operațiunea este complicată, adică să vadă dacă este vorba de un import paralel. Dorim ca deținătorii de drept care doresc ca produsele lor să nu fie importate ilicit, trebuie să furnizeze toate informațiile necesare vămilor pentru a le permite să identifice mărfurile respective și să poată acționa. Dorim să evităm uh, sancțiuni nejustificate. Operatorii economici au înțeles acest lucru, ei trebuie să furnizeze toate informațiile necesare vămilor. În numeroase cazuri, deținătorii de drept cer vămilor să le protejeze drepturile și completează un formular în care furnizează toate informațiile necesare pentru identificarea produselor și drepturilor de protejat. În ceea ce privește chestiunea tranzitului, mai ales în privința medicamentelor generice, așa cum am explicat deja, Eh, prevederile din propunere reflectă acordul încheiat între Comisia Europeană și Departamentul Comercial din India. În propunere se amintește faptul că regulamentul este un regulament de natură procedurală care nu se ocupă de drepturi suplimentare în legătură cu protecția drepturi furnizate de legislația de bază în privința drepturilor de proprietate intelectuală. Intenția noastră a fost să clarificăm uh, pentru vămi ideea că la controlul mărfurilor în tranzit, la controlul medicamentelor uh, generice, nu este vorba de contrafaceri, ci de medicamente normale, să spunem, chiar dacă fac obiectul unei protejări a brevetului în Uniunea Europeană, având în vedere că sunt destinate unei terțe piețe și sunt în tranzit, nu constituie un element care să permită vămilor să rețină aceste mărfuri, ci împotrivă să le permită să se îndrepte spre destinațiile respective. Uh, noi ne-am referit însă la medicamentele falsificate. Aici există o nouă directivă privind medicamentele falsificate situație în care uh, vămile au dreptul să controleze și să rețină asemenea medicamente. După cum știți, distribuția de, distribuirea medicamentelor în Uniunea Europeană trebuie să fie supuse unei aprobări de comercializare. directiva prevede de asemenea posibilitatea pentru vămi să acționeze în cazul unor medicamente falsificate în tranzit, având drept destinație Uniunea Europeană. Aici există dispoziții de aplicare și ă, modul de acțiune practică a vămilor pentru a evita ca aceste medicamente să afecteze ă, sănătatea consumatorilor în terțe țări. În ceea ce privește chestiunea dreptului de a fi ascultat, audiat, este un principiu fundamental al dreptului țărilor membre, un principiu fundamental în dreptul Uniunii Europene. De aceea este important să clarificăm în propunere cum se aplică un asemenea drept în situații de control vamal. Dacă autoritățile din statele membre aplică acest drept pe baza legislației naționale, termenele sunt ceva mai îndelungate. Noi am prevăzut 30 de zile. Deci, în cazul unui control privind drepturile de proprietate intelectuale, ni s-a uh, părut uh, uh, important să prevedem un termen de trei zile. E vorba de același statut ca pentru celelalte controle vamale, sunt mărfuri care se află sub supraveghere vamală, iar în acest timp uh, vama poate să efecteze controlul luând dispozițiile necesare. Cunoașteți legislațiile privind securitatea produselor, cea privind uh, controlul securităților produselor, permite vămilor, în caz că uh, suspectează uh, aceste produse, să le controleze, să, să ia legătura cu autoritățile de supraveghere care trebuie să-și exprime părerea asupra uh, caracterului acestor produse. mărfurile rămân sub supraveghere vamală în timpul desfășurării controlului. În ceea ce privește micile colete, micile trimiteri poștale, este o provocare enormă pentru vămi, au o dificultate să constate dacă aceste mărfuri se află în limitele legalității. Am prevăzut în propunerea noastră ca transportatorul, persoana care uh, prezintă aceste mărfuri să aibă la dispoziție un timp de 20 de zile. Dacă se refuză distrugerea, atunci uh, se poate adresa justiției. Vă mulțumesc. Cu Președinte, Mulțumim foarte mult. Am lăsat un pic mai mult timp pentru intervenția comisiei, deoarece mi se părea important să clarificăm anumite lucruri. Acum am să dau pe scurt cuvântul raportorului, domnului Kreutzmann, și uh, îi urez de pe acum uh, succes uh, în ce privește acest raport, care este fundamental atât pentru piețe cât și pentru cetățeni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi comenta cele auzite. Vom avea o auzire, o, îmi cer scuze, o audiere foarte importantă. Avem și un calendar foarte angajat care a fost deja bătut în cuie. Vreau să mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-am auzit astăzi și în lumina acestora sunt convins că vom ajunge la un rezultat pozitiv. Avem un regulament care trebuie să fie îmbunătățit, Însă, cu toate acestea, există în continuare o serie de întrebări care trebuie să-și găsească răspunsul. Spre exemplu, o, o problemă. Omul vine din uh, vacanță, are niște produse cu el, uh, cât de multe produse are dreptul să treagă granița fără a fi uh, acuzat de comerț. Deci, haideți să clarificăm cât mai bine toate situațiile care ar putea apărea. Lucrul acesta este bun atât pentru autoritățile vamale, cât și pentru uh, consumatori. Vă mulțumesc mult! Pardon, j'avais pas pris mon micro. Președinte, <coughs> mulțumim domnule Kreutzmann și tuturor celor care au luat cuvântul, inclusiv Consiliului și Comisiei. Continuăm să vorbim despre serviciile vamale, abordăm un alt dosar referitor la modernizarea acestor servicii. Domnul Mateo Salvini este raportor, însă nu este prezent în sală, așa că am să-i dau cuvântul domnului Lorenzo Fontana, care este prezent. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, vă prezint scuzele domnului Salvini, care are o misiune importantă în Statele Unite. Vă mulțumesc însă că pot vorbi despre raportul domisie, domniei sale. Când dânsul se va întoarce, va fi pus, uh, va ști tot ceea ce s-a discutat aici. Mi-a lăsat însă niște indicații. Este vorba de modernizarea serviciilor vamale. Știm cu toții ce importante sunt vămile în integrarea europeană, în stimularea competiției și în lărgirea pieții interne. Noi știm că legislația eh, vamală prevede și vămuirea electronică. Sistemul eh, vamal trebuie să fie modern, să fie din ce în ce mai sensibil la cerințele actuale, să fie în măsură să garanteze securitatea și interesele eh, consumatorilor în mod eficient. Un sistem vamal integrat trebuie să ajungă la un asemenea echilibru. În 2008 s-au introdus simplificări în procedurile vamale așteptate de multă vreme spre a se ajunge la o armonizare a normelor vamale în Uniunea Europeană. În felul acesta uh, și întreprinderile puteau lucra mai bine, iar uh, statele membre dispuneau de instrumente de sprijin ale autorităților vamale conceptele și principiile legate de, de, de vămuirea electronică, de, sunt de asemenea deosebit de importante. Ele sunt aplicabile în momentul de față, dar trebuie încă să uh, le perfecționăm înainte de punerea lor, în, intrarea lor în vigoare. E operatorii economici au participat la uh, niște dezbateri care au avut loc și în Parlamentul European. Scadența ultimă a fost fixată la 24 iunie 2013, dar un asemenea termen nu poate fi respectat, mai ales pentru că uh, tehnologiile informatice care trebuie introduse în codul FAMAL uh, nu au fost încă realizate. Un cod vamal care întârzie și care trebuie să țină seama de tehnologiile actuale, în momentul de față nu are conținut adecvat. Raportul, raportorul arată acest lucru la punctul 8 din text. Dacă sprijinim propunerea de aplicarea noului cod VAMAL, nu putem să eh, nu ne gândim la o altă dată de aplicare. Trebuie să stimulăm elementele de ordin pozitiv. Trebuie să eh, avem o instituție care să garanteze aplicabilitatea prevederilor și funcționarea corectă. Toate acestea în cel mai scurt timp posibil. La punctul 11 din raport se recunoaște oportunitatea aplicării codului VAMAL și cere Comisiei să contribuie să sprijine aplicarea unor prevederi în acest sens. Împreună cu celelalte grupuri vom vedea dacă în faza de prezentare a amendamentelor se poate fixa un termen precis de aplicare. Având în vedere timpul la dispoziție, autoritățile vamale sunt cele care trebuie să acționeze. După abolirea frontierelor interne ale Uniunii, rolul vămilor a scăzut, dar își menține încă rol important și are atribuțiuni care vor crește în materie de asigurare a securității. În acești ani care s-au scurs, trebuie să ținem seama și de lupta împotriva terorismului, iar autoritățile vamale trebuie să vegheze la securitatea cetățenilor, la contravenții, la traficul ilegal transnațional. Vămile sunt cel mai bun instrument, cel mai eficient uh, instrument care poate garanta intrarea în Uniunea Europeană a unor produse sigure. De aceea, sistemul VAMAL are un rol important în piața internă. Recenta rezoluție a Parlamentului european, care a fost aprobată pe 8 martie, prevede revizuirea prevederilor legate de securitatea generală a produselor. Raportul colegului Salvini se ocupă de importanța colaborării între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieții. Un alt aspect important este necesitatea de a apăra interesele financiare ale Uniunii. Mărfurile care intră și ies uh, ilegal violează drepturile intelectuale și aduc mari prejudicii. Este vorba de un impact direct atunci când vorbim despre produse europene care pot influența consumatorul. Colegul Kreutzmann a prezentat un raport legat de cel al domnului Salvini și subliniază lupta, importanța luptei împotriva contrafacerilor. Sistemul vamal are o mare importanță pentru că este dificil statelor membre să impună respectarea tuturor acestor norme pe piața europeană. Controlele vamale sunt destinate să asigure securitatea produselor care intră pe piața internă. Este vorba de o temă delicată și anume aceea a gestionării riscurilor, garantării ă, coletelor care circulă uh, și a, mai ales de coordonarea eforturilor autorităților vamale. Există uh, țări care nu respectă normele și principiile noastre. Codul nou trebuie să garanteze faptul că autoritățile vamale din țările membre vor acționa în mod mai eficient. De aceea este important să asigurăm aplicarea acestui cod, precum și armonizarea procedurilor. Subliniem faptul că partidul și grupul politic din care fac parte sunt în favoarea armonizării eh, principiilor și prevederilor între cele 27 state membre, dificil însă de realizat. Cred că articolele 12 și 13 din raport sunt cât se poate de clare referindu-se la autorizații vamale concentrate cu aprobarea statelor membre trebuie respectate asemenea prevederi. Programul de acțiune a autorităților vamale ă, europene lansat în ianuarie 2008 și cu scadență în 2013 contribuie la obiectivul de a realiza armonizarea prevederilor. Aici este vorba de coordonarea ă, eforturilor autorităților vameale din statele membre care are uh, dispozițiuni ce fac constituie baza programului respectiv. E vorba de schimb de informații, schimb de funcționari pentru o mai bună colaborare. În felul acesta, programul de acțiune va avea o perspectivă uh, diferită și va oferi și uh, Uh, și posibilitatea de a îndeplini obiective ambițioase în ceea ce privește tehnologiile moderne. Ineficiența birocrației uh, vamale uh, se reflectă în mod negativ asupra micilor consumatori. Există deficiențe, întârzieri și alte lacune care uh, care se finalizează și prin întârzieri în vămuirea unor containere și alte colete. În ceea ce privește transparența, așa cum a reieșit și la audierea din iunie, se poate îmbunătăți uh, tot ceea ce privește uh, Uh, vămuirea și uh, autorizarea, auto, autorizațiile vamale operatorii economici autorizați au un statut special și întreprinderile au posibilitatea de a acționa corect. 490 de operatori economici autorizați există, de exemplu, în Franța și uh, în Franța și uh, alte mii de operatori economici în alte țări, cum ar fi Marea Britanie, Olanda, etc. Se impune sublinierea punctelor 24 și 25 legate de transparență este vorba aici de îmbunătățirea circulației informațiilor și uh, schimbului de informații între instituțiile noastre fundamentale. Se impun, deci, îmbunătățiri în acest sens. Trebuie să lucrăm cu toții împreună pentru a uh, putea dispune de informații necesare nu numai nouă, ci și întreprinderilor, dar ele trebuie să fie caracterizate de transparență. În ceea ce privește cooperarea, trebuie să amintim că aici este vorba de cooperarea între autoritățile vamale care trebuie să uh, facă schimb de bune practici, de informații pentru a asigura rapiditate și securitate. În sfârșit, ultima parte a raportului se referă la ceea ce uh, se propune Comisiei instituirea unei agenții europene care ar putea rezolva multe probleme de care ne lovim astăzi răspunzând astfel cerințelor statelor membre și întreprinderilor. Din punct de vedere practic, trebuie să reamintesc că raportul va ține seama de avizele altor comisii, cum ar fi cea eh, de buget, Până pe 13 octombrie se pot depune amendamente. Colegul Salvini mi-a spus că va încerca să integreze uh, aceste amendamente. În ceea ce privește eventualele amendamente de compromis, s-a propus data de 15 noiembrie până la orele 15 la Strasburg. De asemenea, în numele domnului eh, Salvini, eh, țin să mulțumesc secretariatului tehnic care ne-a furnizat tot ajutorul necesar. Mulțumesc! Si, monsieur Fontana, eh, eh bien, nous pourrons dire... Președinte, mulțumim, domnule Fontana. Puteți să-i transmiteți domnului Salvini că v-ați transpus 100% în pielea raportorului. Ne-ați făcut un uh, raport foarte exhaustiv aici. Acum dau cuvântul raportorului din umbră, raportorilor din umbră care sunt aici. Doamna Corhola nu este, uh, doamna Rapti nu, domnul Schwab nu, domnul Schmidt apoi și, în fine, domnul Confin, după care domnul de Jung. Deci începem cu domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să mulțumesc colegului Salvini pentru raportul său uh, și pentru cooperarea cu secretariatul comisiei și domnișoarei Corola. Doamna Corola este foarte fericită pentru cooperarea de, uh, pe care ați avut-o și vă mulțumesc în numele ei. Uh, are trei, două comentarii de făcut și voi adăuga și eu trei. Importanța elimin- sau întârzierii termenului de aplicare al CVM este evidentă pentru doamna Corola și o aplicare a unora dintre prevederile acestea modernizate, înainte de aplicarea codului VAMAL modernizat, uh, este de asemenea importantă. În ceea ce privește aurile, și acestea sunt importante, statele membre ar trebui să se uh, asigure că statutul OEA este recunoscut în întreaga Uniune Europeană, chiar dacă este acordat într-un singur stat. Iar procedura poate fi fie armonizată, fie se poate proceda la recunoașterea reciprocă. Pe lângă aceasta, uh, se consideră că negocierile cu Statele Unite ale Americii și alți uh, parteneri comerciali ar trebui să fie accelerate. Um, avem o perspectivă a comerțului liber în acest raport. Și dacă tot am cuvântul, dați-mi voie să pun accent pe trei comentarii importante din punctul meu de vedere. Mai întâi și de toate, uh, renunțarea la um, la vămuirea orală, să-i spunem. Până în momentul acesta, în cazul în care uh, mărfurile exportate au o valoare mai mică de 1000 de euro, respectivul transport poate fi anunțat autoritățile, autorităților vamale doar pe care o orală. Chestie care este foarte, foarte, foarte bună, pentru că avem de-a face cu niște transporturi foarte mici care nu au nici un fel de sens uh, Uh, adică uh, această posibilitate trebuie să fie oferită în continuare IMM-urilor pentru ca uh, birocrația să nu fie sporită pentru IMM-uri. În al doilea rând, în ceea ce privește regulamentele sau enumerarea de reguli pentru produsele cu o origine nepreferențială. Ei bine, aceste produse își au originea în respectivul stat în care au fost pre- prelucrate. Această situație trebuie să se uh, păstreze și pe viitor pentru ca, uh, din nou, povara administrativă pentru companii să fie scăzută. Pentru că aceste produse nu uh, sunt controlate la vamă decât în cazul în care există un fel de uh, de informații care dovedesc, uh, uh, nu știu, uh, încălcarea anumitor, anumitor regulamente. În ceea ce privește acum taxele vamale și creșterea acestora, trebuie să avem mari, mare grijă. Este vorba aici despre produsele care sunt uh, transferate de la o companie, la o filială a companiei respective, dintr-un alt stat uh, uh, membru. Trebuie să ținem cont de aceste transferuri de, de mar, mărfuri și de efect efectul pe care l-ar avea acestea asupra ocupării. De asemenea, foarte importantă este acea first sale, uh, o regulă a first sale, care trebuie să fie de asemenea inclusă în regulamentul viitor. Și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Schwab, urmează doamna Rapti. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem, avem o problemă, în mod evident. Am avut o pană de curent atunci când vroiam să discutăm pentru prima dată această temă și a doua oară am încercat la Strasburg să purtăm discuția pe tema aceasta, însă n-am mai avut timp. Și acum, a treia oară când încercăm să vorbim despre vămi, văd că raportorul nu este în sală. Ei, eh, mi se pare că și eu ar fi trebuit să trimis de aici un înlocuitor și să fac altceva în timpul acesta. Dar, în orice caz, domnul Salvini s-a descurcat de minune, lăsând acum gruma la o parte și sper că reprezentantul lui îi va transmite mulțumirile noastre. S-a vorbit despre Statele Unite ale Americii. Poate că la punctul 6 am putea accentua mai mult nevoia de colaborare însă mai mult ca sigur raportorul ne va spune care este părerea sa proprie. Bine, eu nu voi intra în detalii cu privire la conținutul raportului. De ce? Pentru că am o abordare foarte concretă a acestei teme. Am înțeles că s-a ajuns la un consens larg, dar care este abordarea mea? Suntem cu toții de acord, în mod evident, că uh, calendarul trebuie să fie am, amânat. Punerea în aplicare trebuie să aibă loc după anul 2013. Mi se pare logic pentru că dacă e să vedem uh, situația din statele membre și de asemenea situația la nivelul autorităților vamale, e clar că implementarea CVM în 2013 este absolut imposibilă. Avem nevoie de sistemele electronice necesare și de o adaptare a autorităților și dacă e să țin cont de aceste argumente, uh, îmi dau seama că nu mai are niciun sens să încep a discuta despre conținutul regulamentului. Pentru că dacă ne referim la, dacă ar fi să ne referim la conținutul regulamentului, am intrat în detalii mult prea complexe care nu ne-ar ajuta absolut deloc. Uh, am discutat uh, mai înainte raportul domnului Kreutzmann. Ei bine, raportul acesta se bucură de sprijinul nostru, cu atât mai mult cu cât conține o serie de referiri cât se poate de concrete la raportul Salvini. Mi se pare perfect uh, modul în care s-a stabilit uh, ordinea de discutare a acestor rapoarte. Vedem că există foarte multe foarte multe elemente comune între cele două rapoarte. Deci spuneam că amânarea termenului de punere în aplicare este necesară astfel încât uh, autoritățile vamale să se modernizeze la rândul lor. Le dăm posibilitatea de a o face. Știu că domnul uh, Salvini nu este în sală, însă dați-mi voie să fac și eu câteva uh, com- comentarii și dați-mi voie să-i adresez câteva întrebări pe care cu siguranță, de care cu siguranță va afla. În primul rând, aliniatul 2. Văd aici în, uh, în raport că trebuie să fie redefinită imaginea serviciilor vamale. Și lucrul acesta e important în momentul în care stabilim o strategie pentru autoritățile vamale. Însă aș vrea să-l întreb ce înțelege în mod concret prin acest uh, aliniat. Pentru că în acest aliniat, practic, se face trimitere clară la conținutul, la, la esența raportului. Dar eu aș vrea ca totul să fie mai bine clarificat. Apoi, 13 vămuirea centralizată. Noi suntem de acord cu acest uh, aliniat, fără a avea vreo obiecție. Însă, la acest aliniat avem nevoie de ajutorul Comisiei. Comisia trebuie să se asigure că există o coordonare, că aplicarea este într-adevăr supravegheată. Asta în special atunci când vine vorba despre punerea la dispoziție de, de informații, fără ca uh, statele membre să, să impedimenteze acest proces. Apoi 15 și 16. Se vorbește aici despre operatorul economic autorizat. Domnul Salvini spunea că trebuie să ne asigurăm că și, sta, că și IMM-urile pot să obțină acest statut. Noi vrem să dăm mai multe posibilități uh, IMM-urilor și știm cu toții că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Prin urmare, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a le sprijini. Eu sunt de acord cu abordarea uh, raport, sectorului. Însă, pe de altă parte, la punctul 15 se vorbește despre avantaje suplimentare oferite uh, operatorilor economici autorizați. Ei bine, care sunt aceste avantaje, avantaje uh, suplimentare în mod concret? Și mai există un punct uh, care mă interesează foarte mult. La finele raportului se vorbește despre crearea unei agenții vamale europene. Eu cred că ar trebui să ne întrebăm dacă nu Comisia Europeană ar trebui să fie cea care uh, se ocupă de supravegherea a autorităților vamale. În cazul acesta, Agenția Europeană Vamale este necesară, da, dar pe de altă parte mai avem și un revers al medaliei. Vedem că în ultima perioadă, la nivel uh, european, se, cre- se creează o serie de agenții și organisme. Toate aceste agenții, toate aceste organisme dotate cu uh, personal duc la adoptarea anumitor reguli noi care, într-un final, dur, duc la sporirea birocrației cu care se confruntă operatorii economici. Deci, dacă e să ne gândim la rece, practic necesitatea unei asemenea agenții nu este neapărat atât de mare, pentru că ea nu, ar putea să fie în detrimentul celor pe care tocmai vre, dorim să îi sprijinim. Și în final vreau să-i mulțumesc domnului Salvini, voi uh, introduce o serie de amendamente, însă climatul de lucru este uh, cu siguranță unul potrivit. Doamnă președinte, eu sunt prim, uh, singurul raportor din umbră care e prezent astăzi și uh, mie mi se pare că am folosit, uh, am vorbit nu foarte, foarte mult. Uh, haideți, vă rog să nu mă discriminați. În orice caz, mă apropii de încheiere și uh, vreau să repet faptul că voi introduce amendamente și bineînțeles că îmi doresc o colaborare strânsă cu domnul Salvini și cu ceilalți raportori din umbră. Domnule președinte, cred că ar fi bine să vorbesc când nu, sunt, uh, când nu sunteți în sală, dar uitați că uh, am ajuns la finele intervenției. Președinte, timpul este scurt și mai sunt și alți raportori din umbră nu sunteți singuri. Avem pe domnul Schmidt din partea liberalilor și apoi uh, în locul domnului Confin va vorbi altcineva, domnul De Jung este și el raportor din umbră și domnul Harbour, care și el este raportor din umbră și e prezent. Madam Chair, eh, uh, I... I, ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη Doamna Rapti, îmi cer scuze, doamna președinte, m-am uitat în jur și nu i-am văzut pe raportorii din umbră. E vina mea, îmi cer scuze. Uh, thank you, and thank you to you, Mr. Fontana and, and Mr. Salvini. Vă mulțumesc. Eu nu am înțeles ce a spus doamna Rapti, dar... În orice caz voi încerca să fiu concis. Consider că acest raport este unul foarte important și sper că ceea ce propunem noi acum se va transforma în realitate cât mai curând cu putință. Discutam calendarul și, sincer să fiu, mie nu-mi plac deloc amânările. Am avut parte de prea multe amânări. Acum, anul 2013 se dovedește a nu fi suficient de bun. Eu sper că vom putea alege de comun acord o altă dată limită, pentru că datele limite sunt importante. Bine, raportul acesta este foarte important pentru piața liberă, pentru comerțul liber și pentru granițele deschise. Bineînțeles, raport, reglementările trebuie să fie eficiente într-o serie de domenii. Însă, din punctul meu de vedere, importanța primă a acestor reglementări este cea care vizează protejarea pieței interne. Ei, există o serie de aspecte foarte inter, uh, interesante uh, care au fost deja, de altfel, uh, menționate de către domnul Schwab și domnul Kreuzmann le-a, le, -a, menționat. Poate că e vorba despre comentarii pur germane. Discuția legată de pragul de 1000 de euro, vedeți, e o problemă uh, germană, cu singur, siguranță. Dar dacă este o problemă germană, atunci cu siguranță este o problemă europeană. <laughs> Și să mai punem și problema originii bunurilor, după cum spusese și domnul uh, Schwab. Mai mult ca sigur, aceste teme vor uh, fi tratate în amendamentele noastre. Să dați-mi voie să-i spun domnului Fontana că, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne concentrăm asupra IMM-urilor. Acestea sunt menționate în raportul domnului Salvini, însă aceste referiri ar trebui să fie îmbunătățite. Însă, doamnă președinte, vom introduce no- și noi uh, amendamente. Malcolm, dragă, sper că ai avut parte de o conferință foarte bună. <laughs> Bien sûr. Merci pour votre consistență. Vă mulțumim pentru concizia dumneavoastră. Machen. Ich möchte... Pe scurt, o, un comentariu legat de comentariul dumneavoastră, problemă germană sau problemă europeană. Eu cred că vorbim aici despre o problemă a IMM-urilor, cea care vizează pragul de 1000 de euro. Eu nu cred că este o problemă care se cu care se confruntă doar Germania, ci multe IMM-uri mi-au spus ca o problemă, o temere legate de acest plafon. Haideți să nu spunem că este o problemă germană exclusiv. Bine, acum vreau să-i mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu raportul său în multe domenii, însă dați-mi voie să completez un punct. Bineînțeles că îl înțeleg pe domnul Schmidt în ceea ce privește amânarea. Sunt de acord cu el întru totul. Poate că a, am putea să spunem undeva în raport că presiunea asupra statelor membre ar trebui să fie sporită. Lucrul acesta nu este menționat în uh, raport, dar ar trebui să fie. Pornind de la austeritatea din statele membre din momentul de față, mă tem că pe viitor uh, Uh, serviciile vamale și uh, serviciile informatice care deservesc serviciile vamale cu siguranță nu se vor, nu se vor bucura de finanțarea necesară. Și tocmai de aceea ar trebui să exercităm acum presiune asupra statelor membre, astfel încât, într-un final, să se purcea de la muncă. Și în ceea ce privește punctul, 20, punctul 22. Dați-mi voie să-mi exprim aici îndoielile. Se spune aici că salutăm recenta propunere a Comisiei. Astăzi am înțeles că n-am discutat suficient de bine noua propunere a Comisiei. Poate că formularea noastră ar trebui să fie mai neutră. La parole este a monsieur de Jung et ensuite... Are cuvântul domnul de Jung, după care domnul Aru. Că salută Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să fiu și eu concis. Mulțumesc raportorului. Raportul uh, cred că reunește un consens destul de larg. Am uh, de spus doar câteva lucruri cu privire la calendar. Mi se pare că acesta nu este potrivit. 2015 probabil că ar fi anul cel mai fezabil. Să nu uităm însă că sistemul este în uh, evoluție și uh, această evoluție nu trebuie încetinită, ar fi un exemplu prost în Europa. Nu vrem să fim uh, cunoscuți drept cea mai uh, înceată administrație. Sunt uh, de acord cu ce s-a spus cu privire la pragul de 1000 de euro și cu privire la indicațiile de origine. Indicațiile de origine au fost o preocupare pe care ne-a transmis-o și grupul IMM-urile. Mie mi se pare că textul comisiei este atât de întortocheat încât e foarte greu de înțeles uh, ce vrea să zică. Considerăm că el poate fi îmbunătățit. Mă refer aici la indicațiile de origine, evident. Mai uh, vrem să fac o observație în legătură cu operatorii autorizați, sunt de acord cu ce se spune în raport, însă lipsesc anumite lucruri. Anume, procedura de notificare și costurile asociate ar putea cumva să fie simplificate în ce privește IMM-urile, pentru că acestea reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă ele. Și apoi se mai uh, spune că suntem împotriva înființării oricărei agenții noi, nu doar a unei agenții vamale, ci în general. Asta deoarece eficiența agențiilor europene reprezintă un subiect controversat. Am uh, fost uh, ținta numeroase critici și nu ne, nu ne convine ideea unei astfel de agenții. Președinte, mulțumesc înainte de a da foarte scurt cuvântul Comisiei am să îi permit domnului Malcolm Harbour, președintele nostru, să tragă concluzii. Totuși sunteți președinte. Domnul Harbour. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot pe scurt, mi se pare că textul este o bază excelentă de plecare, are tonul potrivit și vorbește despre strategie, dar nu intră prea mult în detaliu. În ce privește codul uh, modernizat, mie mi se pare că acesta, acesta este un subiect foarte complicat care nu este de competența noastră, nu noi gestionăm acest proces. Comisia a făcut o evaluare foarte mănunțită, a revizuit instrumentele, ceea ce sigur că e un lucru binevenit. Eu nu cred că ar trebui să ne uh, lansăm cu capul înainte. Ar trebui să fim foarte atenți și precauți și apoi să nu uităm că Comisia nu controlează toate instrumentele și toate programele. Stimulentul este o idee bună, însă e foarte clar că dacă vrem să existe o piață internă competitivă, va trebui să rezolvăm această problemă mai devreme și nu mai târziu. Știm că Trebuie ca acest sistem să reunească diversitatea 27 de sisteme existente în statele membre. Acum că vorbim despre transporturi vamale, terestre sau așa mai departe, vămuirea se face undeva în niște birouri de către oameni care stau în fața calculatoarelor. Deci totul se face în acest fel, în mod sistematic, deci există interoperabilitate și ar trebui ca ea să fie accentuată. Am fost uh, în vizită în Marea Britanie la cel mai mare transportator unde am, se, um, se transportă foarte multe bunuri în cantități impresionante și acolo n-am dat cu ochii decât de oameni care se dau la calculator noi uh, dăm vămilor tot mai multe responsabilități, avem așteptări tot mai multe din partea lor. Vorbeam azi dimineață despre combaterea comerțului cu produse contrafăcute, însă statele membre nu le dau și resursele necesare pentru a aplica politicile. Acum ar fi momentul ca statele membre să spună că vămile nu trebuie doar să protejeze interesele noastre financiare, să colecteze taxe vamale, ci să își uh, asume și aceste alte sarcini importante de politică publică, pentru care ar trebui să primească resursele necesare. Știu că unii nu sunt uh, deloc de acord cu înființarea unei noi agenții. S-a spus acest lucru și uh, când am discutat despre standardizare. Și eu sunt de aceeași părere. Însă cooperarea e crucială, mai ales în ce privește schimbul de informații și aici revin la produsele contrafăcute și la siguranța acestora. Trebuie să avem sisteme de raportare mai deschise, să putem face schimb de informații care sunt cruciale pentru vămi. Volumul de mărfuri care intră în Uniunea Europeană este foarte mare și nu îl putem gestiona decât printr-un sistem avansat de gestionare a riscurilor. Atât. Mulțumesc, doamna președinte. Președinte, mulțumim, domnule Harper. Are acum cuvântul domnul Mr. Voslinski, care este reprezentantul Comisiei și va avea dificilea sarcină de a ne transmite poziția sa într-un timp foarte scurt, pe care l-am rugat să-l respecte. Mulțumesc, doamna președinte. Am înțeles că, de fapt, n-am deloc timp la dispoziție. Am să fiu concis. Sigur că nu pot să acopăr toate problemele ridicate aici de deputații europeni, însă mă voi concentra pe lucrurile cele mai importante. Noi vom avea în vedere toate ideile exprimate și vreau să spun că majoritatea ne sunt cunoscute, deoarece am avut întâlniri bilaterale sau multilaterale chiar Așadar, se va ține cont de toate aceste idei exprimate aici. Noi uh, așteptăm să vedem cum se vor desfășura discuțiile din Parlament cu privire la reformarea acestui uh, regulament. Practic, noi nu redeschidem dezbaterea, deoarece acest lucru ar dura mult mai mult și am depăși uh, termenul iunie 2013, iar codul n-ar mai putea fi aplicat. Oricum, nu avem rețeaua informatică necesară. Totuși, avem aici uh, o oportunitate în fața noastră. Suntem uh, deja destul de avansați în acest proces și pot să vă spun că luni am lansat deja o consultare interservicii cu privire la reformarea codului modernizat al vămilor. De îndată ce va fi posibil, vom trece și la actele delegate și de punere în aplicare după care Parlamentul European va trebui să își dea aprobarea pentru actele delegate. Iată, deci, parcursul acestui proces. Data este crucială pentru noi. Vorbim despre punerea în aplicare în contextul unei crize economice în statele membre. În toate statele membre uh, s-a redus bugetul pentru autoritățile vamale. Președintele Comisiei a recunoscut faptul că trebuie să corelăm resursele cu noile atribuții alocate vămilor. Apoi, în ce privește data de intrare în vigoare, trebuie să spunem că nu poate exista o dată care să mulțumească pe toată lumea. Modernizarea vămilor și modernizarea sistemelor informatice constituie procese vom face totul de îndată ce vom putea și sperăm că acest lucru să fie în beneficiul întreprinderilor europene și al IMM-urilor. După care va urma diseminarea de informații. Suntem în uh, cursul unui proces de consultare cu părțile interesate, avem un grup de contact și așa mai departe. Și, în fine, S-a vorbit despre înființarea unei agenții europene a vămilor. Știm că acest lucru e greu, știm că e greu să se schimbe politicile instituțiilor europene, însă noi nu așteptăm un fel de miracol, un fel de Big Bang. Încercăm să reunim resursele statelor membre și astfel să eliminăm redundanțele, așa cum sunt ele cunoscute în sistemul informatic. Deci vrem să cooperăm și să aducem împreună chiar și resursele umane. Știm că unele state membre sunt reticente la acest lucru uh, pe față, însă la nivel informal acest lucru deja se întâmplă. Doamna președinte, aș mai putea continua timp de o oră pe acest subiect, înțeleg însă că nu avem timpul necesar, așa că mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom relua discuția la viitoarea întrunire. Doresc să prezint scuzele domnului Fontana. Nu mai putem continua din pricina faptului că trebuie să eliberăm pe interpreți, cărora le mulțumesc. Vă rog să transmiteți domnului Salvini că dezbaterea a fost cât se poate de animată, au existat unele divergențe, dar vom relua discuția și cu Comisia la o viitoare întâlnire. Vă mulțumesc tuturor. Pe curând! Nous nous retrouvons à 15 heures dans cette... Ne reîntâlnim la orele 15 tot în această sală.